Bene, iniziamo i nostri lavori pomeridiani che vedo sono più rilassati. Haideți să începem uh, activitatea din această după-amiază. Atmosfera văd că e ceva mai relaxată decât uh, azi dimineața. Azi dimineața am muncit din greu, iar în această după-amiază lucrurile vor fi ceva mai calme. Să începem cu primul punct din ordinea de zi inițiativă pentru antreprenoriatul social, construirea unui ecosistem pentru promovarea întreprinderilor sociale în cadrul economiei și al inovării sociale. Raportorul nu este aici și este înlocuit de doamna Hübner, care are acum cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. După cum ați menționat, colegul nostru nu este aici pentru că joacă fotbal în fața Parlamentului, în echipa care reprezintă Parlamentul. Uh, și-au reportat o a doua victorie deja. Haideți să începem discuția pe marginea acestui uh, raport pentru aviz. Foarte repede aș dori să subliniez ce înseamnă antreprenoriatul social. Este vorba de operatori economici și rolul lor este să aducă cât mai multe beneficii sociale cu putință, folosind aceiași instrumente pe care le folosesc uh, antreprenorii uh, obișnuiți. Sunt constituiți ca forme juridice, ca personalități juridice, pot fi activități de afaceri, cooperări, uh, organizații non-profit, tot felul de asociații ca și fonduri uh, pentru creditare, inclusiv ONG-urile care desfășoară activități economice. Important este că uh, ei activează în scopuri sociale și scopul lor este să producă servicii sociale, servicii publice de bună calitate și activează în uh, interesul comunității. De asemenea, rolul lor este să asigure independența financiară celor care sunt exclus sau marginalizați în societate. Persoane care suferă de o boală de o anumită vreme și care au nevoie de ajutor temporar pentru a se reintegra sau pe nevoie de ajutor pentru a-și regăsi un loc de muncă sau asigură asistență, un ajutor de genul acesta persoanelor cu dizabilități care au nevoie de ajutor pentru a ajunge la locul de muncă. Sistemul uh, îi ajută să aibă acces la programe de formare profesională și să poată juca un rol activ în societate. Salutăm propunerea Comisiei privind antreprenoriatul social. Reprezintă un aspect foarte important, dar uh, este subestimat Scopul este să aducă beneficii sociale, nu neapărat să obțină profit. Profitul este secundar, se bazează pe principii democratice, rolul lor fiind coeziunea socială și integrarea socială, scopul lor fiind. Aduc foarte multă inovație socială, și sunt angajați față de activitatea lor ca și față de dezvoltarea economică. Merită să reținem faptul că antreprenoriatul social duce la finanțarea unor investiții, au însă nevoie de ajutor pentru că povara administrativă legată de contabilitate, de exemplu, nu prea există așa încât uh, există obstacole în calea intervențiilor și a inovării pieții. Este un element foarte important. Trebuie să evaluăm propunerea Comisiei pentru a le permite accesul mai larg la fonduri și la finanțare. Trebuie să apară un nou cadru de reglementare la nivelul Uniunii Europene pentru a asigura finanțarea acestor uh, întreprinderea. La nivel european, antreprenatul social poate să funcționeze și prin intermediul capitalului mixt. Aceste, acești operatori uh, uh, își asumă de foarte multe ori uh, un anume risc, dar activitatea socială pe care o desfășoară ne aduce plus valoare, așa încât este esențial să aibă o siguranță financiară provenită din mai multe surse, să aibă cât mai multe posibilități de finanțare. Și un alt element important este simplificarea sistemelor de contabilitate pe care le folosesc. De multe ori, acești operatori uh, sunt confundați cu IMM-urile pentru că uh, lucrează puține persoane pentru ele și de foarte multe ori se face și muncă de voluntariat. După cum am spus deja, acești operatori uh, nu sunt recunoscuți pentru activitățile sociale pe care le desfășoară, pentru că lumea nu e conștientă de existența lor. Și există și o serie întreagă de opinii stereotipe legate de acești operatori. Principiul de bază pe care ar trebui să-l susțină Comisia este sporirea conștientizării uh, printr-o campanie față de acești operatori economici la nivelul comunității în toate statele membre, astfel încât uh, toți cetățenii europeni să aibă informații și cum îi ajută pe cei care sunt cumva excluși sau marginalizați în societate ca să-și dea seama de potențialul acestui antreprenoriat social. Antreprenoriatul social reprezintă 10% din toate, mă rog, din operațiunile economice din Europa și, duc la, și reprezintă 10 milioane de locuri de muncă, deci aceste IMM-uri sunt foarte importante pentru viața publică, sunt esențiale pentru susținerea uh, dezvoltării vieții și atunci este esențial să fie susținut. Deci este o propunere care merge în direcția corectă, iar uh, sporirea cooperării în acest domeniu ar fi necesară. Suntem deschiși tuturor propunerilor uh, pentru a îmbunătăți această activitate. Mulțumesc foarte mult și are acum cuvântul raportorul din umbră. Doamnă președinte, cred că Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că Parlamentul poate să fie mândru de această inițiativă. Sigur că vor fi și alte inițiative de genul acesta. Aceste activități ale Comisiei decurg dintr-un raport care, dintr-un raport care a fost adoptat de Parlament privind economia socială și acolo au uh, S-au făcut mai multe propuneri și am cerut comisiei să se ia măsuri clare pentru cei care uh, sunt cuprinși în antreprenoriatul social. Am uh, vorbit despre acest domeniu foarte mult, dar nu se făcuse mai nimic concret. Deci, la cererea uh, fostei, uh, fostului Parlament uh, al va exista un fond de investiții sociale, în primul și în primul rând. Am apreciat ce s-a spus și sunt în totalitate de acord cu ce am auzit. Dar am depus uh, niște întrebări suplimentare. E vorba de niște inițiative deosebit de importante. Colega noastră, care le înlocuiește pe raportor, uh, a făcut oarecum aluzie la ce vreau eu să spun. De ce se interesează Comisia ITRE de această chestiune? Pentru că Parlamentul a plecat de la ideea că era vorba de operatori economici. Există mai multe tipuri de întreprinderi, iar această, acest tip de întreprindere care ține de antreprenoriatul social are un rol economic, deși aici nu se vorbește despre beneficiile economice. Așa încât trebuie favorizate aceste întreprinderi, al căror obiectiv este să creeze locuri de muncă și nu neapărat profit, lucru care este foarte important. Sunt niște întreprinderi demne. Definiția uh, acestei întreprinderi sociale, antreprenoriatului social, îmi convine, pentru că nu e ușor să găsești o formulă care să cuprindă realități atât de diferite. Deci, definiția, cum spuneam, pare să fie în regulă, pare să fie acceptabilă, dar trebuie ca lucrurile să fie clare și să nu se schimbe așa în mijlocul jocului. Uh, în proiectul de aviz se spune că există resurse financiare care să fie disponibilizate. Cu alte cuvinte, trebuie să existe acces la instrumente financiare, trebuie să vorbim și de formarea profesională, pentru că știm că există de multe ori bunăvoință, dar că nu sunt bani pentru a forma profesioniști. Ar fi bine, deci, să existe acces la serviciile de formare profesionale. Astfel, aceste, acești operatori economici ar fi competitivi. Apoi trebuie favorizată inovația. În S-a vorbit uh, foarte mult despre acest lucru în domeniul antreprenoriatului social și există nu numai modele tehnologice, dar există modele de participare, modele uh, de bune practici care ar trebui să fie difuzate. Și cu ajutor european se pot uh, prevedea niște poli ai inovării cu atât mai mult cu cât uh, stereotipiile ne fac să ne gândim că e întotdeauna de întreprinderi de nivel scăzut. Dar nu este adevărat. Eu am văzut asemenea întreprinderi sociale care angajează persoane care cunosc, cunosc domeniul, eu știu, în profunzime și care pot să lucreze într-un uh, serviciu la nivelul unei comune care poate să îndeplinească diverse însărcinări acolo. Deci trebuie să creăm asemenea poli novatori și putem face acest lucru lansând cereri de ofertă. Uh, sigur că nu trebuie să fie favorizați atunci când se pune problema achizițiilor publice, dar în niciun caz nu trebuie să fie dezavantajați. <coughs> Deoarece există persoane care sunt exploatate, iar persoanele care lucrează în aceste întreprinderi sociale trebuie să fie susținute. Deci mi se pare că este o inițiativă pozitivă, mi se pare un domeniu interesant la care se mai pot adăuga diverse aspecte și în felul acesta comisia va reuși să fie constructivă. Se vorbește mult despre șomaj. E bine, genul acesta de structură ar permite reîncadrarea profesională a celor care nu sunt acceptați în, pe piața muncii obișnuite cu ghilimelele de regoare. Mulțumesc, doamna Toia. Doamna Varia. Mulțumesc, doamnă președinte. Comunicarea Comisiei este foarte importantă și interesantă, cum spunea și raportoarea din umbră. Ca o consecință a activităților Comisiei noastre, aceste întreprinderi sociale au un impact dublu, atât din punct de vedere antreprenorial, pentru că profitul se reinvestește în întreprindere și caracterul social. Ele reprezintă 10% și 11 milioane de salariați. E vorba de profesioniști, de persoane care încearcă să găsească o formă de viață și o formă de loc de muncă prin aceste întreprinderi. Propunerea comisiei este foarte interesantă, deoarece spre, diferi, spre deosebire de alte fonduri, se identifică aceste întreprinderi, iar informațiile trebuie să fie fiabile. Ele duc la uh, publicarea diverselor acțiuni realizate și îmbunătățește mediatizarea acestui regulament. Însă apare o problemă fundamentală pentru ca lucrul acesta să nu rămână la nivelul vorbelor și facem această întrebare, adresăm această întrebare Comisiei. În mod normal, investitorii profesioniști ar fi cei care ar trebui să recurgă la acest fond. Cum o să se faciliteze faptul că alți investitori mai mici vor avea acces la aceste inițiative și la aceste fonduri. De asemenea, vreau să subliniez importanța formării profesionale și a inovării care sunt foarte importante pentru aceste întreprinderi. Sunt uh, întreprinderi motivate, au nevoie de formare profesională și pentru ca altfel să poată să meargă înainte, să devină rentabilă și să aibă și această natură socială de care avem nevoie pentru a rezolva multe probleme eh, din punct de vedere al creării de locuri de muncă. Aș dori un răspuns de la Comisie pentru această întrebare. Mulțumesc. Oui. Oui, j'approuve également euh, sunt de acord cu multă căldură, aprob cu multă căldură acest raport și punctul de vedere pe care îl reprezintă al instituției noastre. De multă vreme, întreprinderile sociale au fost considerate ca niște uh, modalități de supraviețuire, dar astăzi se înțelege că într-o democrație europeană o economie modernă și civilizată trebuie să combine trei sectoare – un sector privat, un sector public, un sector de servicii publice foarte diversificat și de calitate și un al treilea sector al economiei sociale, adică întreprinderi al căror scop nu este cerceta, căutarea profitului maxim, ci scopul lor fiind rezolvarea, satisfacerea unor nevoi sociale. Acest al treilea sector, întreprinderile sociale, nu sunt numai întreprinderi de caritate cele care doresc să reîncadreze handicapați sau șomeri de lungă durată. Asta este un aspect, ci există întreprinderi normale care sunt puse în mișcare de această filozofie. În Franța există companii de asigurare, există bănci care, există fonduri mutuale care au nevoie de personal cu înaltă calificare și care sunt fie cooperative, fie întreprinderi, fie fonduri mutuale, scopul lor nefiind în primul și în primul maximizarea profitului. În domeniul fondurilor mutuale și al asigurărilor sunt foarte multe asemenea întreprinderi. Se știe că există această concepție și este foarte bine ca această concepție să fie reabilitată și e bine că Uniunea Europeană promovează această idee și asigură finanțarea măcar în parte. Împărtășesc uh, propunerile făcute pentru a trece cumva dincolo de, punct de, vedere, de punctul de vedere al inițiativei și vreau să salut acest raport și modul în care a fost prezentat și cred că putem să-i aducem amendamente pentru a-l îmbunătăți. Mulțumesc! Grazie, Mulțumesc. Doamna Niblar. Bardzo kolegom za cenne uwagi. De fapt, doamna Hübner. Nibler, oh, sorry. Mi scuzi, madame. Scuze-mă, madame Nibler. Merci. Doamna Nibler are cuvântul. Da, uh, Să și dăm una lângă cealaltă, poate de aceea ne-ați confundat. Vă mulțumesc, doamna președintă. Aș avea o remarcă foarte scurtă. Doresc să mulțumesc vecinei mele pentru prezentarea excelentă a acestui aviz. Și eu sunt de acord cu multe din cele spuse înainte. Pentru mine este important uh, punctul asigurării, referitor la asigurarea uh, finanțării acestor întreprinderi uh, sociale. Cred că orice regulament sau directivă europeană care ajută întreprinderile sociale este de salutat. Din punctul meu de vedere, Parlamentul ar putea să fie mai ofensiv vis-a-vis -vis de comportamentul față de întreprinderile sociale în cadrul achizițiilor publice. O achiziție public- publică ar trebui să garanteze accesul uh, și să ofere um, un contract uh, celui mai bun uh, ofertant. Deci poate ar fi interesant dacă în contextul achizițiilor publice să există o, o anumită preferință, să nu dezavantajăm aceste întreprinderi Eventual am putea dezvolta un uh, sistem care să funcționeze pe puncte, care să țină seama mai degrabă de aspectele sociale în momentul în care se organizează o achiziție publică, pentru că dacă nu, nu ne vom asigura că aceste întreprinderi sociale vor avea acces la asemenea contracte. Eu cred că voi înainta un amendament din acest punct de vedere și în rest sprijin uh, propunerile făcute de cele, ceilalți colegi. Vă mulțumesc. Colega la parola... Mulțumesc, Mulțumesc foarte mult. Azi dimineața a avut loc o audiere pe această temă a economiei sociale. Vreau să spun altceva. Pentru noi, spaniolii, cooperativele și întreprinderile sociale au avut o dezvoltare spectaculoasă, mai ales în ceea ce privește educația. Sunt foarte mulți profesori care și-au făcut asemenea cooperative cu costuri foarte mici, cu finanțare parțial venită de la stat și în felul acesta am reușit să multiplicăm numărul de școli iar profesorii sunt asociați la aceste școli și sunt acolo cei care luptă pentru calitate, deci trebuie să ajutăm statul acolo unde există capacitate minimă de investiție și să dezvoltăm economia socială. Am înțeles că mare parte din reforma din Portugalia, de exemplu, se poate face în domeniul sanitar. Se poate face prin intermediul unor profesioniști care lucrează în serviciile sanitare și care pot să facă acest lucru. Uh, și eu când făceam parte din guvernul regional, am făcut un fel de asemenea serviciu de creșă pentru copiii foarte mici, pentru uh, primăria ne punea la dispoziție clădirea, iar noi celelalte resurse pentru gestiunea clădirii. Iar acum se poate controla foarte bine de unde vin banii care sunt beneficiile. Deci eu salut această inițiativă și trebuie să ajutăm acum, în acest moment, și vreau să o felicit pe raportoare. Mulțumesc! Mulțumesc, Cristina. Uh, thank you, președinte. Și eu aș vrea să am interpretarea în slovenă. Poate este o, un prilej bun pentru niște servicii sociale suplimentare aici, la noi. Pentru că Vorbim despre diverse practici și trebuie să vedem unde există bune practici în antreprenoriatul social, pentru că foarte mulți dintre tineri și chiar și vârstnicii nu știu, de fapt, cu ce se mănâncă antreprenoriatul social. Și sunt sigură că trebuie să arătăm sau să organizăm audieri publice suplimentare cu oamenii care au bune practici în acest domeniu. Este un prilej foarte bun pentru aceste servicii, pentru că în Europa nu avem la fel de multe servicii ca în Statele Unite și uh, avem încă loc de inovare. Cum să avem servicii oferite uh, vârstnicilor, servicii high-tech sau servicii în tehnologia informației? astfel încât oamenii să fie principalii consumatori ai antreprenorilor sociali. Mă bucur că am, vorbit, am putut să vorbesc în engleză, dar pe viitor eu aș vrea să am și o cabină de slovenă. Mulțumesc! Mulțumim și mulțumim și pentru răbdarea de care dați dovadă, domnul Helmer. Mulțumesc, doamna președinte. Am auzit că mulți nu prea știu ce înseamnă acest uh, antreprenoriat social și vreau să ridic mâna, că nici eu n-am înțeles vreodată. Și după ce am ascultat această dezbatere, sunt și mai confuz. Am avut un, un vorbitor care a spus că antreprenoriatul social nu poate să fie competitiv și ca atare ar trebui să beneficieze de tratament uh, preferențial în cadrul achizițiilor publice și apoi am auzit că grupurile de antreprenoriat social uh, sunt mai ușor de uh, operat și de aceea sunt și mai competitive. Și atunci vreau și eu să înțeleg. Asta înseamnă subvenții uh, și acordarea de subvenții oamenilor care ni se par că merită sau uh, chiar crezi că este o cale bună de a organiza activitatea economică? Mulțumesc! Mulțumesc, acum dau cuvântul Comisiei. Domnul Balans. Eh, mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, în numele Comisiei, aș dori să Vă mulțumesc și să salut intervențiile care merg în sensul concepției care stă la baza acestui, redactării acestei inițiative pentru antreprenoriatul social de către Comisie. Aș dori să salut și să insist asupra pertinenței examinării uh, care apare în acest raport de aviz de la ITRE. Pentru Comisia Europeană, rolul antreprenoriatului social, a întreprinderilor sociale în Europa merge dincolo de simpla oferire de servicii sociale sau de servicii în favoarea persoanelor vulnerabile. Este de fapt un atu pentru economia europeană, un atu din mai multe puncte de vedere, pentru că e vorba de întreprinderi care propun un model de dezvoltare economică mai durabilă, care propun accesul mai bun pe termen lung și care sunt mai rezistente. Lucrul acesta se constată în fiecare zi. Ele rezistă mai bine la delocalizare și la crizele economice. Avem deci un instrument major al politicii industriale, de fapt, în Europa, care dorește să construiască și să întărească uh, structura industrială a Europei. Iată de ce Comisia a făcut o serie de propuneri pe care uh, a început să le pună în aplicare ca urmare a inițiativei pentru antreprenoriatul social o serie de uh, asemenea propuneri au fost deja menționate. Fondul European pentru Antreprenoriatul Social care atrage investitori privați pentru dezvoltarea acestor întreprinderi sociale în Europa, putem să cităm reforma și propunerea făcută de Uniunea Europeană pentru a revizui regulile de achiziții publice, care pun mai mult accentul asupra calității unui anumit număr de servicii și nu numai uh, asupra aspectului financiar. Permit în felul acesta dezvoltarea și susținerea prin politica de achiziții publice a acestor întreprinderi care contribuie la obiectivele strategiei Europa 2020 adică obiectivul de creștere durabilă, de creștere inclusivă și trebuie să subliniem aici de creștere inovatoare, pentru că întreprinderile sociale sunt de foarte multe ori uh, originea inovării sociale și când vorbim de inovare socială, ne gândim la impactul asupra modurilor de gestiune, de producție de bunuri și servicii, care apoi, prin principiul vaselor capilare, se răsfrâng în restul economiei. Sunt întreprinderi care au un efect de pârghie extraordinar de mare asupra creșterii europene. Și în concluzie aș dori să răspund la întrebările care au fost uh, adresate de ultimul intervenient. Uh, mă scuz că nu uh, mi-au, nu, nu mi-aduc aminte numele. Voi vorbi în engleză. Fact. Aș dori să menționez faptul că, evident, în Europa avem o mare varietate de uh, concepții legate de uh, antreprenoriatul social. Uh, și de economie în general și uh, există diferențe între țări și chiar și în domeniul uh, antreprenoriatului social. O diversitate a companiilor. Unele sunt profitabile, altele poate nu. Unele pot avea nevoie de sprijin public prin subvenții, dar altele, într-un număr din ce în ce mai mare, încearcă să se autoguverneze și să aibă un model de afaceri uh, durabil și trebuie să-i susținem în această încercare. Trebuie să susținem întreprinderile sociale să renunțe la cultura subvențiilor și să îmbrățișeze o cultură a antreprenoriatului. Pentru că unele dintre ele sunt uh, asociații, spre exemplu, care încă cred că sunt uh, eligibile pentru că au o plus valoare din punct de vedere al uh, societății, li se pare absolut normal să primească subvenții din partea autorităților publice. Dar foarte adesea aceleași companii, chiar, chiar dacă sunt asociații, tot companii sunt, așa cum înțeleg europenii acest cuvânt, aceste companii pot să dezvolte niște modele economice durabile uh, cu condiția să fie suficient sprijinite în dezvoltarea capacităților administrative și de gestionare. Și din acest punct de vedere, credem că există un potențial uriaș și neexploatat încă pentru toate aceste companii să devină adevărați actori pe piață și să poată să concureze într-un context economic. Deci, din punctul nostru de vedere, nu există o contradicție între diversele tipuri de companii. Credem cu tărie că toate fac parte din viitorul economic și pot ajuta la redresarea economică a UE. Bineînțeles, Comisia Europeană vă stă la dispoziție pentru orice întrebări pe care deputații le-ar putea avea pentru a discuta aceste subiecte legate de definiții și uh, măsurile care trebuie luate pentru a susține astfel de uh, întreprinderi. DigiMarkt, Digi Enterprise și uh, Digi Ocupare vă stau la dispoziție oricând pentru a vă răspunde la întrebări. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc. Îi dau cuvântul din nou doamnei Hübner pentru concluzii. Mulțumesc foarte mult! Ne da, mulțumesc tuturor pentru contribuțiile pe care le-ați avut. Mi-ați arătat că aceste companii sociale au un rol și vă mulțumesc foarte mult, îi mulțumesc și colegului care a arătat că aceste companii există pentru că este, sunt un tip de inovație, sunt un tip de afacere. Dacă nu ajutăm oamenii care sunt în șomaj, atunci nu uh, avem de ce să comentăm în secunda în care uh, ajutăm companiile. Și acest uh, lucru trebuie să fie extins la toate formele de antreprenoriat care completează modelele existente care nu trăiesc decât pentru profit. Deci, ceea ce fac întreprinderile sociale și pentru noi este pentru noi foarte important pentru că, în primul rând, acest lucru generează locuri de muncă și există aici și posibilitatea de a crea un rezervor de locuri de muncă pentru sectorul industrial. O altă, un alt aspect pe care l-am notat este necesitatea de a susține antreprenoriatul social, pe de o parte prin subvenții, dar pe, pe de altă parte prin împrumuturi cu dobândă scăzută. Cred că trebuie să păstrăm ambele direcții și să nu uităm că aceste întreprinderi funcționează foarte adesea pe plan local, de unde și nevoia de a coopera cu colectivitatea teritorială deci este într-adevăr o întreprindere de proximitate, dacă se poate spune așa. Toate observațiile pe care le-am notat vor fi transmise colegului meu și colegii au subliniat și uh, necesitatea de a avea o măsură de formare pentru a forma o persoană care se va dedica antreprenoriatului social. Și fiecare persoană care poate crea un loc de muncă acționează împotriva excluderii sociale. Chiar în țara mea, în Polonia, am foarte multe exemple în care oamenii sunt excluși, oamenii excluși care uh, trăiau la marginea societății și care nu erau neapărat uh, marginalizați, dar care din cauza bolilor au fost nevoiți să renunțe la profesie, uh, și au început să caute o nouă cale profesională și este important să ajutăm aceste persoane în căutările lor. Mulțumesc! Bine, grație. Allora, mercoledì 31... Mulțumesc foarte mult! Mâine la ora 12 este termenul limită pentru depunerea amendamentelor. Și Votul ITRE va avea loc pe 19 iunie, iar votul în plan încă nu a fost hotărât. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi. programul Uniunii pentru Educație, Formare, Tineret și Sport și doamna raportor este aici și dau cuvântul acum. Dintă, <clears throat> programul Erasmus pentru toți acoperă educația, formarea, tineretul și sportul și vizează pregătirea tuturor sectoarelor educației într-o perspectivă a învățării pe tot parcursul vieții. Eh, programul Erasmus pentru toți integrează și continuă programele internaționale existente Erasmus Mundus, Tempus, EduLink și Alpha, precum și programele de cooperare cu țările industrializate. Uh, vreau să subliniez uh, faptul că um, integrarea acestor programe într-unul singur, Erasmus pentru toți, înseamnă simplificare, înseamnă reguli comune, uniform aplicate în toate statele membre, cheltuieli administrative mai uh, mici și mai puțină birocraie elemente pe care parlamentul i în special comisia itre le a solicitat de a lungul uh, timpului pentru toate programele europene. Uh, bugetul pentru perioada două mii paisprezece două mii douăzeci uh, este de aproximativ șaptesprezece doi miliarde de euro din care șaizeci și cinci vor fi alocai pentru mobilitatea persoanelor în scop educaional douăzeci și șase pentru cooperarea în scopul inovării i al bunelor practici patru pentru sprijinul pentru reformarea politicilor doi pentru cheltuieli administrative trei sute optsprezece milioane de euro pentru activităile jean monnet i două sute treizeci și nouă de milioane de euro pentru aciuni legate de sport. suplimentar va fi alocată o sumă de aproximativ unu opt miliarde de euro de la alte diferite instrumente externe în scopul promovării dimensiunii internaionale a învăământului superior. am făcut uh, câteva propuneri uh, întâi vreau să subliniez faptul că susinem simplificarea uh, uniformizarea regulilor i practic integrarea programelor mai sus menionate într unul singur pentru că asta înseamnă mai puină birocraie pentru beneficiari iar printre mm, amendamentele făcute am să enumăr câteva includerea printre politicile uniunii europene relevante pentru programul erasmus pentru toi a politicii industriale a uniunii europene pentru că ea este foarte dependentă de cercetarea i inovarea din europa asigurarea accesului la programul erasmus pentru toi a organizaiilor non guvernamentale în special cele ale tinerilor din domenii precum educaia formarea tineretul i sportul de masă i utilizarea tehnologiei informaiei i a comunicaiilor pentru a facilita accesul la programul erasmus pentru toi a persoanelor cu dificultăi din motive educaionale sociale de gen fizice psihologice geografice economice i culturale am uh, solicitat eligibilitatea doctoranzilor pentru garantarea împrumuturilor acordate doctoranzilor rezideni într o ară participantă care efectuează un doctorat în altă ară participantă. De asemenea, am solicitat definirea în anexa 1 a regulamentului și nu prin acte delegate a criteriilor de performanță prevăzute la articolele 5 și unsprezece Am solicitat de asemenea eliminarea din criteriile de alocare a fondurilor care urmează să fie gestionate de o agenție națională pentru implementarea acțiunilor de la articolul 6, alineatul 1, a criteriului referitor la costul vieii în statul membru acest uh, criteriu putând crea discriminări între studeni doctoranzi în funcie de statul membru de rezidenă. de asemenea am solicitat asigurarea transparenei solicitând practic comisiei să publice pe site ul său web informaiile privind ageniile naionale desemnate programul de lucru i fondurile puse anual la dispoziia acestora de către comisie pentru programul erasmus pentru toi i am solicitat de asemenea cooperarea între comisie i statele membre astfel încât desemnarea ageniilor naionale responsabile cu gestionarea programului erasmus pentru toi să aibă loc înainte de unu ianuarie. două mii paisprezece deci în principiu amendamentele pe care le am făcut uh, se referă la obiectul de activitate al comisiei noastre deci am solicitat uh, ca i tinerii antreprenori să beneficieze de acest program noi de multe ori am făcut amendamente pentru acel program uh, erasmus pentru tinerii antreprenori iată că în felul acesta am dorit să l includem în programul erasmus pentru toi uh, am inclus politica industrială a uniunii europene printre politicile relevante pentru acest uh, program atept cu interes observaiile colegilor i încă o dată susin simplificarea i unificarea regulilor pentru că acest lucru înseamnă reducerea birocraiei. Vă mulțumesc! Grazie, la parola Madame Ford. Vă mulțumesc, doamna Ford, are cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult, trebuie să îi mulțumesc doamnei Țicou pentru munca foarte bună pe care o face, ca întotdeauna. am uh, unele aspecte pozitive și câteva uh, îngrijorări. Pot să înțeleg că în momentul în care mergi în uh, exterior pentru a studia, acest lucru aduce beneficii mari. Și extinderea de la domeniul educațional în domeniul pregătirii profesionale este un punct cheie pentru a ajunge la creștere economică în Europa. Dar am o temere. În momentul în care vedem ce se întâmplă în sistemul educațional și a pregătirii profesionale, în acest moment când avem resurse bugetare reduse la dispoziție, trebuie să ne asigurăm că programele de pregătire profesională ajută pentru crearea unor calificări într-un mod cât mai eficient și din punct de vedere al costurilor. Deci, pentru că discutăm până la urmă de o creștere importantă a bugetului, trebuie să știm de unde va veni această creștere bugetară. Știu foarte bine că 40% din buget nu a fost alocat unui sector anume și unei, uh, unei priorități și pe mine mă îngrijorează echilibrul între învățământul pentru adulți, uh, pentru care sunt alocați do- doar 2% din uh, bani, și acest sector este înlocuit de programe care sunt uh, gândite pentru adulți și pentru tineri. Apoi, ce se întâmplă cu programele de master și pentru doctoranți? Se suprapun acestea cu fostele programe Marie Curie, care au fost programe foarte, foarte bune în trecut. Deci, uh, ajungem la o dublare a eforturilor sau la o adevărată valoare adăugată. Acum, în legătură cu programul Jean Manet, mă întreb dacă și aici există o valoare adăugată, dacă obiectivul lui este să promoveze integrarea europeană. Eu aș sugera că cei care tind să participe în programul Jean Monnet deja știu foarte multe lucruri despre integrarea europeană. Și dacă ideea programului Erasmus pentru toți este să susțină călătorile de studiu în străinătate, poate ar trebui să fie direcționat înspre alte uh, sectoare, cum ar fi pregătirea uh, profesională, vocațională. Cred că acest program ar trebui să acopere nu doar învățământul formal, uh, învățământul superior, dar și învățământul informal. Și programele anterioare au făcut acest lucru și trebuie să ne asigurăm că nu creăm o, le- o lacună prin, din acest punct de vedere cu noul program. Din punctul de vedere al sportului, eu nu am nicio problemă cu cheltuirea banilor publici în uh, domeniul sportului, însă trebuie să vedem uh, ce se întâmplă, unde, unde anume sunt cheltuiți acești bani. Știm foarte bine că există două, trei uh, vacanță în uh, Belgia și ce se întâmplă acum, uh, mă întreb cine plătește pentru evenimentul sportiv care se organizează tocmai acum în fața Parlamentului și ce mesaj transmitem uh, noi acum cetățenilor noștri care au dificultăți să se descurce în viața de zi cu zi. Deci haideți să ne asigurăm că acești bani sunt folosiți pentru sport, sunt folosiți acolo unde este nevoie de ei. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Doamna Gutierrez Martinez are cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Sunt în o situație contradictorie. Mulțumesc, doamnei Țicău, pentru efortul domniei sale. Problema în sine îmi place foarte mult, dar nu reflectă, și aici sunt oarecum de acord cu proiectul de educație de la Comisia Cultură, deci nu reflectă toate problemele anterioare. Tineretul, învățarea pe tot parcursul vieții, sunt toate adunate sub numele Erasmus. Erasmus e un, un nume care le adună pe toate și nu mai știm exact ce e înăuntru. Odată Comisia Europeană a făcut un lucru bun și acum îl distruge. Și vrea doar să schimbe un nume. Mie mi se pare că trebuie să avem mare grijă cu această schimbare de nume pentru că nu vreau să dispară. Propunerea de la cultură se numește învățare pe tot parcursul vieții, dar Erasmus a internaționalizat universitățile noastre, ne-a internaționalizat studenții, sunt foarte multe locuri de muncă, pentru că tinerii și-au menționat faptul că au făcut un semestru de Erasmus în curriculum vitae și este o plusvaloare la formarea lor profesională și au fost după aceea angajați. Nu. Ne gândim că e o dacă nu, tinerii nu mai stau ascunși acolo într-un colț al casei lor, ci ies în lume. Este foarte important ca să cunoști lumea, ca să cunoști cultura și limba unei alte țări. Mie mi se pare și mă preocupă ideea că dacă ne gândim la tineret în această perioadă de crize economice, sunt foarte mult profesioniști, specialiști care trebuie să se recicleze, să se reformeze ca să ajungă din nou să se angajeze vorbim despre o societate care îmbătrânește, avem nevoie ca și persoanele în vârstă să se reîncadreze în muncă. Deci trebuie să ne gândim că și cei în vârstă să ajungă din nou pe piața muncii. Toți muncim, dar cum o să muncim? Unde o să muncim? Tema aceasta trebuie să fie foarte clar reflectată aici și mi se spune acum că o să se dea alte nume programului Erasmus dar eu v-aș recomanda în primul rând să discutăm și să ne reunim ca să vedem cum putem salva numele Erasmus, dar să nu cuprindă tot și să dea vizibilitate și altor programe. Problema industrializării pe, la care s-a referit și Vicky Ford este o moștenire de la programul Leonardo care i s-a pierdut. Avem comisar, comisare, care încearcă să schimbă numele tuturor acestor probleme, fără să-și dea seama că, de fapt, ă, facem, producem o problemă mare pe piață, nu? Lifelong Learning sau Leonardo sunt nume care au dispărut și acum reapar sub nume nou, ceea ce îi ă, încurcă pe oameni. Sunt foarte multe persoane care caută un program vechi care nu mai apare sub acel nume. Deci trebuie să atragem atenția comisiei uh, în strategia 2020 să se vorbească în al optulea program cadru, sunt programe cadru, nu e vorba, nu e vorba de numele unei companii aeriene, nu? Pentru că uh, îi încurcăm pe oameni și vrem să ajungem la oameni și vrem să ne voteze în 2014, dar dacă nu înțeleg unde ne aflăm, atunci nu știu ce se întâmplă. Deci mă preocupă această temă Cred că raportul e foarte bine făcut. Uh, S-a felicit uh, uh, acțiunea, felicit pe cei care l-au făcut. Acțiunile cheie sunt foarte bine făcute. Mă bucur că a apărut ideea învățării unei noi profesii, deprinderii unei noi profesii pe parcursul vieții. Mulțumesc! Ritardo, perché prima... Îmi pare rău, dar avem deja o mică întârziere. și doamna comisar uh, deja este uh, a venit și așteaptă afară, deci vă rog să uh, respectați timpul. Domnul Iansen are cuvântul. Doamnă președintă, voi încerca să fiu cât mai succint. În primul rând, Doresc să uh, mulțumesc doamnei raportor pentru propunerile făcute. Am câteva comentarii și după aceea mă voi referi la amendamente. În primul rând, la Comisia ITRE, cred că ar trebui să ne concentrăm mai mult pe educația adulților. Pentru că programele care sunt incluse acum în uh, acest titlu Erasmus pentru toți sunt uh, de acord că există un program uh, Erasmus pentru toți pentru tineri, dar mi se pare că până la urmă educația pentru adulți va avea de pierdut. Și această educație este foarte importantă pentru noi. Apoi, învăț- învățarea pe tot parcursul vieții reprezintă doar un aspect al uh, educației pentru adulți. Apoi, cred că S-a amintit vârsta de 35 uh, de ani. Ar trebui eventual să ne gândim la o altă vârstă. Din punctul nostru de vedere, este de, de asemenea important ca educația vocațională să aibă un rol mai important. Pentru că o mare parte a industriilor noastre deja sunt globalizate și cred că este important pentru ca cei care au o experiență din punct de vedere al educației vocaționale să fie implicați în aceste programe, pentru că ei vor ajuta la consolidarea uh, globală a Europei. În legătură cu uh, orizontul 2020, uh, joia trecută am uh, auzit care sunt opiniile unei comisii de experți uh, legate de educație. Aceștia sunt în, îngrijorați uh, datorită faptului că nu au uh, oameni suficient de pregătiți la dispoziție, pentru că atunci vom pierde foarte mult din punct de vedere al inovării. Pe lângă politicile de pregătire profesională, trebuie să sub, trebuie să ne asigurăm că acestea nu sunt doar amintite, ci chiar vor deveni o realitate. Și în final, Aș dori să spun că în domeniul educației există un uh, sistem, mai ales în țările nordice, un uh, sistem de educație voluntară și uh, liberală, o educație legată și de sindicate și acest aspect al educației și de schimburi ar trebui să fie adăugat în acest raport. Și în plus este important ca responsabilii pentru un asemenea sistem, autoritățile locale sau oricine ar fi în fiecare stat membru, ar trebui să fie implicate mai mult în programul Erasmus. Acestea au fost comentariile mele și uh, voi reveni prin amendamente și sper că vom avea o discuție cât mai deschisă împreună cu raportorii. Vă mulțumesc. Acestea au fost uh, intervențiile pentru Acum doamna Barai are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă. Am două preocupări de exprimat. Programul Erasmus a fost una dintre cele mai bune politici ale Uniunii Europene, care a permis ca tineretul nostru să devină mai european. Este un element fundamental, dar sunt două probleme pe care aș dori să le clarific sau cel puțin să le precizez. În primul rând, corelarea cu statele membre. Unul din obiectivele programului Erasmus ar fi să sporească formarea profesională și să scadă abandonul școlar. Cum se va introduce, cum se va implica aici acest lucru? Și e o întrebare pe care o pun și comisiei. Și apropo de căutarea primului loc de muncă pentru studenți și tema învățământului superior și a tinerilor antreprenori, uh, o să avem oare o soluție pentru persoanele care termină formarea profesională și care se văd fără ieșire din punct de vedere al programului Erasmus. Cred că trebuie să accentuăm și tema învățământului pentru adulți, dar trebuie în primul rând să ne gândim la tinerii care sunt în situație de șomaj, cel puțin în Spania, cel puțin 50% din tineri sunt tineri care s-au beneficiat de formare profesională. Mulțumim pentru rapiditate, pentru concluzii. Doamna Țică, are acum cuvântul. Doamnă președintă, foarte pe scurt, în ceea ce privește intervențiile colegilor, aștept cu interes uh, amendamentele din partea domnilor lor și îi asigur de cooperare, de deschidere. Uh, cred că împreună putem uh, avea în final un text și mai bun în ceea ce privete intervenia doamnei uh, ford uh, uh, dacă adunăm procentele în funcie de alocări vei vedea că nu, nu există patruzeci nealocai din contră pare o alocare bine um, realizată în ceea ce privete învăământul non formal învăarea non formală ea este deja inclusă printre obiective la articolul cinci obiective specifice litera c în ceea ce privete uh, intervenia doamnei gutirrez cortines uh, eu cred că este adevărat programul uh, erasmus este deja unul dintre cele mai cunoscute i apreciate programe ale uniunii europene i de aceea eu susin extinderea oarecum a scopului acestuia prin includerea mai multor uh, programe sub această denumire pentru că erasmus înseamnă de fapt excelenă deci vrem să avem excelenă în uh, educaie. Uh, cred că e important să avem un proces de simplificare a normelor aplicabile i mai puin contează numele dar erasmus este o recunoatere a excelenei în domeniul educaiei i de aceea eu susin propunerea comisiei de a pune sub umbrela programului erasmus toate aceste componente deci inclusiv învăarea pentru aduli învăarea pe parcursul uh, întregii uh, viei. Uh, mă voi opri doamnă preedintă spunând faptul că atept cu interes amendamente care să întărească prevederile privind educaia vocaională i participarea voluntarilor i Uh, eu am pus, uh, m am referit la persoanele cu vârsta peste treizeci și cinci de ani uh, nu neînsemnând că persoanele peste cincizeci și cinci nu sunt importante dar am vrut să arăt faptul că programul erasmus nu este dedicat doar tinerilor ci într adevăr este deschis tuturor celor care doresc i au nevoie să învee pentru a se putea adapta la societatea în schimbare în care trăim Uh, i bineîneles privind locurile de muncă vom vedea modul în care putem uh, întări uh, prevederile existente. este adevărat tinerii sunt cei mai afectai de omaj de aceea eu cred că acest program erasmus pentru toi trebuie susinut el aduce îmbunătăiri simplifică regulile reduce birocraia i acum trebuie să ne asigurăm că implementarea va fi una de succes. mulumesc. Bine, Vă mulțumesc foarte mult, doamna Țicău. Acum, în legătură cu amendamentele, acestea pot fi înaintate până pe data de 5 iunie la ora 12. Vă mulțumesc foarte mult. Doamna doar să mulțumesc și doamna comisar Vasiliu pentru că a venit alături de noi, pentru că a avut suficientă răbdare pentru a încheia această dezbatere foarte animată. În această dupămasă vom uh, uh discuta două lucruri foarte apropiate de ele. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Doamnelor și domnilor, mă bucură faptul că mi-a stat această ocazie să discut împreună cu dumneavoastră viitorul uh, Institutului European de Inovare și Tehnologie. Știu foarte bine că acest institut a dus la o dezbatere aprinsă între dumneavoastră, mai ales între, raport, între raportori și raportori din umbră care au discutat Orizontul 2020 și Institutul European de Inovare și Tehnologie. Consider că este important uh, să avem o, de, o deschidere deschisă legată de propunerea făcută de comisie. Acesta este un moment crucial. Acum trebuie să vedem care va fi viitorul politicii europene de inovare și decizia care va fi luată în curând de Parlament și de statele membre va avea un efect prelungit asupra capacității europenilor de a reacționa la abordările economice și legate de mediul înconjurător și să se adapteze la uh, Uh, provocările tehnologice și legate de societate. Despre ce discutăm este crearea condițiilor adecvate pentru inovare și pentru creștere economică în Europa. Discutăm despre cum putem consolida capacitatea Europei de a face față viitorul. Prosperitatea viitoare a Europei depinde parțial și de cum vom răspunde acestei uh, provocări. Și putem să vedem foarte clar că există acum un moment în Uniunea Europeană în care se discută de uh, promovarea creșterii economice, de investiții. Foarte multe guverne se gândesc la strategii pentru ocuparea locurilor de muncă pentru tineri și fac acest lucru pe bună dreptate. Foarte mulți membri ai Parlamentului European cer acțiuni mai clari, mai clare Uh, la nivel european pentru a promova inovarea și creșterea economică. Cu un Institut European de Inovare și Tehnologie mai puternic avem un instrument adevărat care ar putea duce la o adevărată modificare în modul în care europenii uh, abordează inovarea. Institutul European de Inovare și Tehnologie are potențialul de a schimba mentalitățile, să mergem înspre o cultură uh, Uh, mai antreprenorială, să implicăm mai mult în lumea reală universitățile. Sunt, eu sunt convinsă că pe măsură ce acest institut, institut va crește, el va ajuta combaterea problemei uh, șomajului între tineri prin consolidarea cooperării între mediul afacerilor și universități și va ajuta la crearea locurilor de muncă de mâine. Institutul European de Inovare și Tehnologie a trecut prin uh, faza inițială, a experimentat promovând noi abordări, s-a, experien- s-a experimentat prin punerea în aplicare a triunghiului bazat pe cunoștință și prin consolidarea pilonului educațional. A fost un experiment și din punctul de vedere al guvernanței inovării în Europa, mulțumită flexibilității și autonomiei în același timp și mulțumită Uh, implicării puternice din partea sectorului uh, privat și prin implicarea comunităților de, de cunoaștere și inovare. În ciuda uh, unui buget limitat și aș spune chiar experimentat, cred că acest experiment a fost unul de succes. Până la sfârșitul acestui an, Institutul European de Inovare și Tehnologie va fi stabilit 20 de, de programe de educație și mai mult de 1000 de studenți vor participa la aceste programe. 27 de întreprinderi nou înființate vor porni până la sfârșitul acestui an și 35 de brevete urmează să fie înregistrate. Acest uh, succes este sprijinit de partenerii industriali, de universități, de studenți și de întreprinzători care sunt actorii principali implicați în Institutul European de Inovare și Tehnologie. M-am întâlnit cu toți aceștia în momentul în care am uh, vizitat centrele din Stockholm și din Berlin. Am văzut cum funcționează acest institut și sunt convinsă că acest institut dovedește faptul că putem depăși așa numitul uh, paradox european. Și anume, există un sistem educațional excepțional, centre de cercetare excelente, o industrie dinamică, dar în același timp nu suntem foarte buni la transformarea ideilor bune noi în produse sau nu, ne, nu aducem pe piață aceste produse într-un mod viabil din punct, din punct de vedere comercial. Institutul European de Inovare și Tehnologie a devenit foarte important pentru uh, actorii majori industriali din Europa și acesta este un semn foarte uh, bun. La fel de important este um, și faptul că acest institut atrage foarte multe IMM-uri europene, care și acest fapt reprezintă o contribuție majoră la politica de inovare europeană. Institutul European de Inovare și Tehnologie a reușit să simplifice și investițiile naționale, 5,8 uh, milioane de euro, de la Grand Emprunt în uh, Franța și 50 de milioane uh, pe 5 ani de la inițiativa uh, campusului software din Germania și acestea sunt doar două exemple. exemple. Astfel s-a ajuns la o mai bună aliniere a obiectivelor naționale cu cele europene, un lucru pe care ne-l dorim. Deci, doamnelor și domnilor, există succes, într-adevăr, conceptul este unul uh, valid, dar până acum acest institut a reprezentat un experiment limitat. Provocarea cu care ne confruntăm acum este să extindem acest uh, model pentru a avea un concept cu un impact și mai profund și mai larg. Știu că faza prin care trecem acum este una delicată și uh, dificilă. Este foarte greu uh, să fim uh, prea ambițioși sau prea timizi, pe de altă parte. Dar până la urmă, dacă ne dorim să ajungem la o modificare din punctul de vedere al inovării în Europa, atunci trebuie să dăm dovadă de ambiție și de curaj politic. Comisia a transmis un semnal foarte clar prin propunerea pe care a făcut-o legată de perioada de după 2013 prin integrarea Institutului European de Inovare și Tehnologie în orizontul 2020, ne dorim ca acest institut să se afle în centrul unei strategii puternice și coerente de inovare la nivelul uh, Uniunii Europene. Uh, propunem o consolidare al acestui institut printr-un buget de 3,19 miliarde de euro și prin crearea 9-6 noi comunități de cunoaștere și inovare. Mesajul este unul clar. Dacă Europa dorește să ajungă la creștere economică și să creeze locuri de muncă pentru toată lumea, atunci investiția în inovare trebuie să reprezintă o prioritate pentru noi. Pentru noi. Și Institutul European de Inovare și Tehnologie este unul din cele mai bune instrumente prin care putem face acest lucru. În ultimele luni m-am întâlnit cu mulți dintre dumneavoastră pentru a discuta pachetul legislativ pe care l-am propus. Toate întâlnirile pe care le-am avut m-au convins că avem în comun aceeași viziune despre rolul inovării în societate și pentru economie. V-am ascultat îngrijorările dumneavoastră, v-am ascultat cu atenție um, sugestiile și aș dori să profit de această ocazie pentru, pentru a vă mulțumi din nou pentru că am putut să avem acest schimb de opinii cu dumneavoastră. Aștept cu nerăbdare proiectele de raport care am înțeles că vor fi finalizate mâine. Le voi uh, studia cu mare atenție și sper că voi avea ocazia să le discut cât mai repede cu dumneavoastră. Între timp, aș dori să mă refer la câteva puncte politice care, așa cum mi-au confirmat discuțiile pe care le-am avut cu dumneavoastră, sunt cruciale dacă ne dorim să ne asigurăm că această fază de extindere a Institutului European de Inovare și Tehnologie va fi cununată de succes. În primul rând, unele remarci de generale legate de buget. Cred că cu toții ne dorim să sprijinim un buget uh, puternic pentru orizontul 2020, făcând parte dintr-o strategie globală de promovare a creșterii economice și a inovării în Europa. Cred că cu toții știm foarte bine că ne așteaptă negocieri dificile și în mod specific, dacă ne dorim ca Institutul European de Inovare și Tehnologie să aibă cu adevărat un impact asupra peisajului de inovare european, atunci acest institut trebuie să aibă la dispoziție mijloacele necesare pentru a îndeplini ambițiile pe care le avem. Bugetul propus de comisie a venit în uh, urma unei analize atente a ciclului de viață a acestor comunități de cunoaștere și inovare, și pe baza experiențelor legate de comunitățile care există în acest moment. Nu este un buget excesiv, consil dacă este să ne gândim la provocările cu care ne, um, cu care ne confruntăm. Pentru a ajunge la o modificare durabilă, um, avem nevoie de priorități bugetare și angajamentul nostru politic de a promova inovare la cel mai înalt uh, nivel. Bugetul în termeni uh, reali propus pentru Institutul European de Inovare și Tehnologie este de doar 3,5% din bugetul prevăzut pentru orizontul 2020 și doar 20% din bugetul uh, Um, dedicat Consiliului European pentru Cercetare. Creșterea um, văzută pe care o vedem este, se întâmplă pur și simplu pentru că am plecat de la un nivel foarte scăzut. Însă este un buget pentru a iniția un proces. Timp de ani de zile Uniunea Europeană a investit în, uh, în uh, cercetare excelentă și acum cred că a venit momentul să investim mai mult în inovare excelentă. Îmi dau seama că în aceste timpuri în care orice euro este important, uh, o finanțare trebuie să aducă rezultate. Tocmai de aceea propunem o nouă monitorizare a Institutului European de Inovare și Tehnologie. Ne dorim un grad mai mare de contabilitate, mergând dincolo de ceea ce este standard în, uh, din acest punct de vedere. Vom monitoriza cu îndeaproape Institutul European de Inovare și Tehnologie și Comunitățile de Cunoaștere și Inovare și doar pe, doar așa vom aloca fondurile comunităților de cunoaștere și inovare. Propunem de asemenea ca acest institut să, fie, să treacă printr-o revizuire la, mijlo- la mijlocul termenului și a doua tranșă a bugetului să fie alocată doar în urma unei uh, evaluări independente. Al treilea punct la care doresc să mă refer este, se referă la numărul de comunități de cunoaștere și inovare care urmează să fie lansate. Aș dori să spun că unul din principalele obiective ale Institutului European de Inovare și Tehnologie este să depășească fragmentarea din peisajul uh, european de inovare. Pentru a ajunge la acest lucru, Obiectivul nostru este să punem la un loc o masă critică de, cercet- de cercetări, de proiecte de cercetare în domeniile care sunt strategice pentru viitorul nostru și pentru a îndeplini această misiune, comunitățile de cunoaștere și inovare trebuie să ajungă la o mărime care să garanteze un impact durabil, structural, pentru a putea uh, concura pe plan mondial resursele noastre nu ar trebui um, diseminate prea mult și extinderea institut, acestui institut nu ar trebui făcută pe seama um, misiunii inițiale care a fost gândită pentru acest uh, institut. Al patrulea punct se referă la capacitatea institutului de a fi un vârf de lance în Uh, realizarea potențialului de inovare al Uniunii Europene, trecând dincolo de centrele tradiționale foarte, de excelență foarte bine cunoscute. Există centre mai puțin cunoscute peste, de excelență peste tot în Uniunea Europeană. Există um, întreprinzători și inovatori care trăiesc Uh, lucrează, studiază peste tot în Uniunea Europeană, nu doar în orașele mari, nu doar la cele mai prestigioase universit- uh, centre universitare sau la cele mai mari uh, societăți. Deci trebuie să ne asigurăm că Institutul European de Inovare și Tehnologie se adresează întregii Uniuni Europene. Tocmai de aceea, în agenda strategică de inovare, am prevăzut mai multe inițiative de adresare în acest punct de vedere. Și cea mai important, deci cel, un punct foarte important este, este schema de uh, bursă. Prin această schemă, prin acest sistem, vom permite celor talentați să activeze în cadrul comunităților de cunoaștere și inovare. În același timp, permitem uh, crearea diferitelor legături între diferitele centre. Și astfel, experiența comunităților de cunoaștere și inovare vor fi oglindite și multiplicate în alte centre de excelență europene. Și aici aș dori să clarific un punct foarte important. Comunitățile de cunoaștere inovare nu sunt uh, societăți închise. În mod constant, ele integrează noi membri, au uh, alți membri asociați și așa cum, așa cum s-a întâmplat în uh, Trento cu laboratorul din uh, Trento, de exemplu. Și prin uh, această abordare, Institutul European de Inovare și Tehnologie este atât de um, atrăgător. Există un grad de flexibilitate care ține seama de necesitatea fiecărui partener în parte. Și în final aș dori să spun câteva cuvinte despre sinergii. Noi ne dorim să ajungem la o strategie puternică, coerentă de inovare pentru Uniunea Europeană. Orizontul, uh, în cadrul orizontului 2020 vom încuraja sinergiile și interacțiunile posibile dintre diferitele instrumente, pornind de la selectarea comunităților de cunoaștere și inovare, continuând apoi prin punerea în aplicare și prin diseminarea rezultatelor în regulamentul uh, revizuit, propunem ca deja în faza de selecționare, noile comunități de cunoaștere și inovare trebuie să demonstreze că sunt pregătite și sunt uh, capabile să creeze sinergii cu alte inițiative europene. Vedem că există asemenea sinergii între cele trei comunități de cunoaștere și inovare existente, sinergii care duc la un efect uh, de catalizator pentru uh, Institutul European de Inovare și Tehnologie și exact acest efect este efectul pe care ni-l dorim. Înainte să vă dau cuvântul din nou, doamnă președinte, permiteți-mi să mai spun câteva cuvinte despre propunerea noastră legată de acțiunile Marie Curie în cadrul Orizontului 2020, pentru că știu că pe mulți vă interesează acest program. Acțiunile Marie Curie sunt elemente esențiale ale Uh, stabilirii uh, zonei de cercetare uh, în Europa. Un buget, există un buget de 5,74 miliarde de euro pentru următoarea perioadă financiară, reflectând o creștere de 21%. Obiectivul este de a sprijini carier, dezvoltarea carierei și pregătirea cercetătorilor, punând accentul pe calificările inovatoare, prin mai multă mobilitate. Propunem, de exemplu, un nou sistem pentru doctorate europene industriale. Ne dorim o extindere a facilității COFAND. Ne dorim o simplificare a unui număr de acțiuni. De la uh, cele opt acțiuni pe care le avem acum vom ajunge la patru, patru care sunt uh, cele mai valoroase, de fapt, și care au dovedit că sunt uh, valoroase. Domnilor, domnilor și domnilor, aștept cu nerăbdare discuția pe care urmează să o avem. Vă mulțumesc, doamna comisar. Deschidem acum dezbaterea. Noi abbiamo 30 minuti per il dibattito, per cui... Avem cam jumătate de oră pentru dezbatere. Siamo con l'intervento del Riera Madurelli. Doamna Ariera Madrial. Um. Yes. Bueno, pues muchas... Mulțumesc foarte mult, doamnă comisar, pentru că avem această ocazie de a sta, discuții, de a sta la discuții cu dumneavoastră. Au mai fost și alte ocazii, dar astăzi vă mulțumesc că sunteți aici între noi și am să vă exprim preocupările mele, nu numai ale mele pentru că le cunoașteți, dar și ale colegilor noștri. Adică vă, vă voi spune care sunt dezbaterile la nivelul acestui grup și la nivelul grupului pe care îl reprezint eu apropo de acest instrument, adică Institutul European pentru Inovare și Tehnologie. Sunt de acord cu majoritatea afirmațiilor făcute de dumneavoastră uh, în fond, în practică, dar în practică lucrurile au o dimensiune oarecum diferită. Mă gândesc și aici sunt vocea multora dintre noi că institutul cu bani puțini a dat un rezultat suficient de bun ca să încercăm să îl facem să existe în continuare, dotându-l cu instrumentele necesare și adecvate. Dar ca mulți colegi de-ai mei, mă preocupă, mai ales când ne gândim la Europa 2020, în comparație cu alte programe, deci institutul din orizontul 2020, institutul suferă o sporire a bugetului mai mare. Ne-ați explicat ce se întâmplă, dar eu cred că este o temă care poate fi dezbăzută în continuare și care ne preocupă pe toți cei care ne ocupăm de aceste chestiuni. Există acum un forum important care a devenit un forum important care să justifice sporirea acestui uh, buget oricum, vreau să vă reamintesc că față de orizontul 2020, noi cu toții suntem de acord că, de fapt, propunerea Comisiei, propunerea bugetară este insuficientă. Vrem cu toții să convingem Consiliul că avem nevoie de mai mulți bani, iar președinta Comisiei a încercat să facă acest lucru de foarte multe ori și a încercat uh, să prezinte toate problemele noastre din acest punct de vedere. Discutam această chestiune cu o colegă, mai ales uh, aspectul legat de educație și de formarea profesională la nivelul institutului. Din perspectiva Orizont 2020, este unicul loc uh, în care se face integrarea cunoașterii, a educației, a cercetării și a inovării așa încât sunt de acord cu ce ați spus dumneavoastră, că e nevoie de o mai bună integrare între Institutul European și un alt instrument de care răspundeți dumneavoastră și anume bursele Marie Curie. Deci trebuie să reușim să stabilim un mecanism care să întărească această integrare foarte importantă pentru noi, ținând cont de faptul că e adevărat și vă spune și colegii mei acest lucru, formarea universitară apare foarte puțin în orizont 2020. Încă o problemă este suprapunerea cu alte instrumente din orizont 2020 pentru că sunt în favoarea centrelor de cunoaștere și inovare. Mi s-a pus întrebarea ce diferență există între inițiativele din programele de tineret și aceste centre de cunoaștere și inovare. E cam același lucru, dar centrele acestea nu au sunt un pic deosebite față de programele cu, comune, nu sunt egale. Aș dori ca lucrurile să fie văzute dintr-o perspectivă diferită. Sunt foarte multe comentarii de făcut, dar vreau să mai spun un singur lucru. Suntem de acord că este un instrument bun pentru a îmbunătăți excelența și inovarea, pentru a spori inovarea, de fapt, pentru a o lărgi și excelența, Sigur că excelența trebuie lărgită și cu puțin bani alte instituții de cercetare ar putea să ajungă la excelență. Iar un rol important îl joacă institutul. Iar în momentul în care există inovare, un asemenea instrument uh, poate să facă legătura între mediul academic, între mediul universitar și industrie trebuie să-și folosească capacitatea de a atrage fondurile private, pentru că de multe ori alte instrumente n-au reușit să facă acest lucru și am depus o întrebare, dacă îmi permiteți, legată de suprapunerile dintre bursele Marie Curie și Erasmus pentru toți, Erasmus for All. Propunerea comisiei mi se pare bună ca să evităm suprapunerile, mai ales când e vorba de finanțarea uh, doctoratelor în cotutelă. Lucru care se face la Erasmus Mundus. Sunt uh, doctoratele în cotutelă, dar se fac și la Marie Curie. Propunerea comisiei este să treacă toate la bursele Marie Curie ar trebui lucrul acesta să fie bine explicat instituțiilor afectate, pentru că aici există ideea generală că nu se vor mai recunoaște doctoratele în cotutele, ceea ce creează foarte multă neliniște în universitățile noastre și cei care beneficiau de acest doctorat. Mulțumesc! Yes. Are cuvântul doamna Matias. Muito obrigada, senhora Presidente. Um, senhora Comissária, mais... Um- mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar. Vă mulțumesc încă o dată că ați venit astăzi aici pentru a discuta cu noi despre această problemă. Aș dori să vă spun că împărtășesc o mare parte din preocupările dumneavoastră, având în vedere importanța acestui instrument. Așa cum a spus și doamna Riera Madural, este important să ne ocupăm de aceste chestiuni la oaltă, ținând cont de Orizont 2020. Cooperarea orizontală între diversele instrumente și diversele programe și proiecte este extrem de importantă. Din păcate, atunci când vorbim de cercetare și inovare, ne găsim în dificultate din cauza crizei care afectează Europa și am ajuns la un moment crucial. Trebuie să răspundem la provocările pe care le-ați uh, enumerat, doamnă comisar. În ceea ce privește sectorul IT, al treilea pilon de pe, de, al orizontului 2020 este extrem de important pentru că sunt instrumente care trebuie să ne permită să îmbunătățim bun, viitorul Europei. Având în vedere că împărtășesc o mare parte din preocupările dumneavoastră, o să mă limitez în comentariile mele la problemele pe care le vom discuta mâine la, în cadrul raportului meu și o să încerc să fiu foarte succintă. În primul și în primul rând, aș dori să vorbesc despre posibilitatea de a face din acest institut un institut adevărat. Pentru că altfel nu putem avea un program. Deci trebuie să fie un institut veritabil. Trebuie să găsim mijloacele și resursele necesare pentru a atinge acest obiectiv. Acestea fiind spuse, trebuie, avem la dispoziție mai multe alegeri. Știm care sunt elementele fundamentale care trebuie să fie luate în calcul, în calcul și propunerea Comisiei Europene, dar uh, Trebuie să dăm dovadă și de flexibilitate. Deci nu trebuie să Centrele de cercetare și uh, inovare trebuie să se implice aici și trebuie de asemenea să fim capabili să dăm dovadă de flexibilitate în ceea ce privește aceste centre. Apoi, am vorbit despre formare și educație, despre care doamna comisar a vorbit uh, foarte mult. Sunt elemente care trebuie să fie incluse în acest instrument care ne permite să facem cercetare și dezvoltare implicând și sectorul privat. Avem nevoie de asta în Europa. pentru a crea locuri de muncă, în special locuri de muncă pentru tineri. Deci, acest institut trebuie să joace un rol fundamental în ceea ce privește formarea. Și știm că situația nu stă la fel în toate statele membre ale Uniunii Europene. Deci ceea ce se întâmplă în momentul de față uh, în ceea ce privește formarea viitorilor oameni de știință, pentru că despre asta vorbim aici, Situația în multe state este dramatică, doamnă comisar. Știți ce se întâmplă în Portugalia în acest moment în ceea ce privește formarea și atribuirea de burse. Nu se fac concursuri, există întârzieri la plățile burselor care sunt acordate viitorilor oameni de știință. Și tocmai din acest motiv, nu putem să slăbim această uh, sferă europeană, această dimensiune europeană a Institutului, pentru că trebuie să avem resurse pentru formare și pentru educație. Apoi, există programele Marie Curie. Aceste burse sunt un program, reprezintă un program european care permite tinerilor studenți și oameni de știință să beneficieze de aceleași condiții de formare ca și în țara de origine, beneficiind de aceste burse Marie Curie. Aș vrea să știu care este părerea doamnei comisar în această privință. Cred că ar trebui să existe un program de burse Marie Curie în cadrul Institutului European de Tehnologie. Educația și formarea sunt importante și, pe de altă parte, există și crearea de locuri de muncă, care este extrem de importantă și sper că vom putea să definim niște obiective pentru a ne realiza toate proiectele. Mulțumesc! Disattenta la colega Mattias ne-a approfittato per parlare un po' troppo qui Doamna Matias, Gutierrez Cortines. Nu uitați că avem niște probleme aici. Mulțumesc, doamnă comisar. Aș dori să stau două ore de vorbă cu dumneavoastră și am doar două minute la dispoziție. Mă preocupă și mă interesează foarte mult ca cercetarea să se bucure de accentul pe care trebu- de care trebuie să se bucură Vreau să vă spun, de exemplu, că cineva care lucra la o, o SCE, Comisia și-a schimbat foarte mult uh, politica de învățământ. Să ne referim acum la cercetare. Am cumva impresia că programul acestor centre de cercetare uh, s-au sporit foarte mult. Mi se pare că, sigur, logica industria să aibă un obiectiv uh, european, iar uh, programele Orizont 2020 să se îndrepte către industrie. Dar cred că aici lipsește dezvoltarea recurselor, resurselor umane, așa încât în Orizont 2020 și mai ales în, la institut, la Institutul European de Inovare și Tehnologie, lipsește tema referitoare la învățământul în sine. Una este să-i formăm pe cercetători una e să-i formăm pe oamenii care să lucreze în cercetare, dar trebuie să transformăm învățământul introducând acolo rezultatele cercetărilor. De exemplu, neuroștiința a de, eu știu, a descoperit noi metode de dezvoltare pentru copii, matematica la fel, pentru dezvoltarea personalității. Iar aceste lucruri nu apar în sistemul de învățământ. Nu putem să avem aceleași programe de învățământ știind care este capacitatea minții de a învăța uh, eu știu, vorbim uh, la nivelul bacalaureatului, eu știu, despre plante în loc să vorbim de biologia genetică și moleculară. Tineretul este mai bun pregătit, mai bine pregătit, dar mai bine pregătit pentru ce? Pentru o industrie actualizată sau o industrie care se potrivește pentru trecut? Deci cred că la aceste centre trebuie să avem exclusiv un domeniu care să se referă la transferul cunoștințelor în învățământ și numai astfel aceste competențe pot să se, fa- să se atingă și la nivelul, nivelul țărilor, pentru că ele reprezintă 50% din conținutul educației. Și încă un lucru, tema conceptului de integrare a cunoștințelor, excelența și cunoașterea sistemică integrată. Este singura, dumneavoastră sunteți singura care vă ocupați de cultură, așa încât mă surprinde uh, caracterul singular, specific și foarte concret al centrelor. Cum o să studiem acolo, eu știu, accesibilitatea urbană, nu putem transforma sensibilitatea urbană sau accesibilitatea urbană fără a transforma concepția. Aceste centre sunt lipsite de gândire sistemică. Trebuie să fim flexibili, pentru că altfel, fără simplitate, nu înțelegem complexitatea. Cred că este esențial ca unele centre uh, să țină cont de interacțiunea cu toate celelalte centre. Numai așa uh, vedem unde mergem, numai așa vedem care sunt treptele scării. Intrăm pe scara de acces și urcăm. Și ne lipsește de aici o parte importantă. Uh, Gândiți-vă, eu știu la jurnalele despre știință, Asta este cheia pentru turism. Dacă nu pregătim broșuri turistice, nu o să fie turism, o să fie economie. Deci cred că aici lipsește componenta de, de înaltă tehnologie, pentru că altfel dezvoltarea economiei duce la fericire. La parola colega Ford. Doamna Ford are cuvântul. Mulțumesc, doamnă comisar. Ultima oară când am vorbit despre institut, uh, m-am trezit cu asistența dumneavoastră făcând coadă la ușa mea ca să-mi spună că mă înșel. Așa că o să am grijă ce vă spun. Institutul European pentru Tehnologie este o organizație clară și solicită o creștere substanțială de buget. Bani care trebuie să vină de undeva și vor veni din locuri unde sunt mai puțin bani, cum ar fi uh, provocarea societală și uh, Orizont 2020, pentru că altfel n-au de unde să ia acești bani. Deci, vreau să mă asigur că atunci când comparăm toate aceste uh, programe diferite, veți putea veni într-adevăr cu plus valoarea. Au avut loc multe consultări cu experții pentru a vedea cum vor fi organizate licitațiile și că banii vor ajunge unde pot fi utilizați mai bine. Cum ne puteți asigura că acest lucru se va întâmpla tot așa și cu Institutul uh, de European pentru Tehnologie? când am vorbit despre valoarea pentru bani, cabinetul noastră mi-a spus că întotdeauna avem cofinanțare de 75% și atunci trebuie să existe o valoare. Dar pentru a, ridica, pentru a obține cofinanțare la ICT e foarte ușor. Toată lumea vrea să investească în industria tehnologiei și comunicații. Da, să strângi bani pentru sănătate, pentru dezvoltarea de medicamente, pentru dezvoltarea de alimente, e mult mai dificil. Deci 75% mi se pare un obstacol destul de dificil și mi se pare că facem comparație între mere și pere. În ceea ce privește plus valoarea, ați spus că aveți o revizuire la jumătatea mandatului, dar dacă ne trezim că nu există o plus valoare atunci la revizuire, putem opri aceste programe? Pentru că de obicei e destul de greu. Și Anul acesta am călătorit în Scandinavia, m-am întâlnit cu oameni de știință din, do- din patru țări scandinave diferite și unul dintre, uh, una dintre universități participă la KIC și au spus că acolo există atât de mulți bani că nu se știe ce să facă cu ei. În momentul în care colegii lui uh, au fost foarte supărați pentru că erau implicați în alte proiecte și nu aveau asemenea finanțare. Cum ne puteți asigura că dacă banii nu sunt cheltuiți pentru știință, pot fi înapoiați către UE și cheltuiți în cel mai bun mod posibil? Aș vrea să văd că banii alocați individual pentru fiecare centru pot fi înapoiați dacă pot fi cheltuiți mai bine în altă parte. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Helmer. Uh, the, Hello? Uh, the, the idea of Mrs. Ford. Ideea doamnei Ford că cei care beneficiază de generozitatea UE vor da de bunăvoie banii înapoi pentru alte scopuri e o idee foarte frumoasă, dar nu cred că funcționează. Eu, ca deputat, am privilegiul să vin aici și să aud despre acest institut despre care nu știam mare lucru până acum, nici acum nu știu mare lucru, dar uh, Cred că printre cei 4,2 milioane de alegători pe care îi reprezint în uh, Regatul Unit, aproape nimeni n-a auzit de acest institut. Deci, la nivelul Comisiei și la nivelul Parlamentului avem multă activitate, dar influența în exterior e foarte mică. Influența este de a încerca să modifici curiculumul de educație în statele membre. Poate am înțeles eu greșit, dar eu asta am înțeles. Uh, și dacă așa este, e un motiv de îngrijorare. Am vorbit de excelență. Aseară am auzit de rețele de excelență, acum de centre de excelență, de extindere excelenței, dar cred că excelență nu înseamnă doar să cheltuiești câteva milioane de euro și să scrii câteva rapoarte frumoase. Ce facem, de fapt, ca să obținem excelență? Avem noroc în Europa, pentru că avem foarte multe universități bune. Știu asta că și eu am fost la una, la Cambridge. Întrebarea este ce facem în acest program care ni se pare suplimentar și aduce o plus valoare în plus față de uh, instituțiile de învățământ superior pe care le avem. Vă reamintesc de o vizită pe care am uh, făcut-o împreună cu Comisia pentru Șomaj în Spania pentru a vedea cum s-au cheltuit 30 de milioane de bani europeni în promovarea ocupării. Și în uh, acea călătorie am uh, descoperit că am avut un impact asupra 3.000 de oameni. Nu neapărat că le-am găsit locuri de muncă, dar în fine, numai că asta reprezintă doar 1% din populația șomeră deci ceea ce facem noi aici arată foarte bine în această sală, dar nu are efect în afară și dă impresia că facem ceva așa la disperare pentru a ne justifica existența și pentru a părea că facem ceva util. Și aș vrea să mă asigurați că programul respectiv are o valoare, de fapt. Grazie, la parola al colega Prodi. Mulțumesc, domnul Prodi. Președinte, grație, signora comisarie, perché... Vă mulțumesc, doamnă președinte, vă mulțumesc, doamnă comisar. Voi fi foarte succint în remarcile pe care le voi face. și poate voi putea reveni mai târziu în legătură cu durabilitatea civilizației noastre. Cred că este posibil să ajungem la o asemenea situație dacă ne vom concentra mai mult pe demnitatea ființelor uh, umane, pe uh, bunurile comune. Cred că ne aflăm uh, tocmai în, într-un asemenea moment, pentru că trebuie să investim mai mult în oameni. Oamenii sunt capitalul cel mai uh, important pe care îl avem la dispoziție. Acestea fiind spuse, Astăzi am discutat despre, și despre economia socială, despre întreprinderi sociale, despre bun comun și ar trebui să vedem care, există, care este legătura între um, cele două discuții pe care le-am avut astăzi, să fim suficient de curajos pentru a recunoaște faptul că această investiție este una esențială. Trebuie să ne asigurăm că putem face această investiție astfel încât să ne atingem obiectivele pe care ni le-am stabilit și pot doar să încurajez Comisia să meargă mai departe pe acest drum de a sprijini calitatea. Nu trebuie să uităm că investim într-un lucru uh, fundamental. Vă mulțumesc, domnul Van Nistelrooy, are cuvântul. Vă mulțumesc. Și eu doresc să subliniez faptul uh, că propunerea comisiei este foarte importantă. Am sentimentul că nu ar trebui să facem mai puțin, ci din potrivă ar trebui să facem mai mult. Lumea academică este de aceeași uh, părere, de aceeași părere este și sectorul uh, industrial. Cred că, să, cred că trebuie să folosim uh, potențialul imens uh, care se găsește în acest domeniu al inovării. După părerea mea, avem nevoie de colaborarea între aceste diferite centre, între diferitele, între între diferitele domenii, pentru că haideți să vedem ce se întâmplă și în exteriorul Europei, ce se întâmplă în Asia din punctul de vedere al colaborării între diferitele centre. Haideți să vedem cât de rapid se fac investițiile în Asia, cât de repede se investește în, în inovare. Dacă facem un mic centru de cercetare aici, un altul dincolo, nu cred că este suficient. Și s-a spus că trebuie să găsim excelența, trebuie să găsim nișele necesare, să um, ne asigurăm că sectoarele care trebuie să colaboreze o fac. Deci aș uh, pune accentul pe flexibilitate, pentru că aceste centre de cunoaștere și inovare nu trebuie să fie toate la fel de mari atâta timp cât fiecare își aduce contribuția proprie. Ne dorim ca promovarea inovării să fie reflectată și de procesul de integrare uh, europeană și, și fondurile structurale sunt importante pentru finanțarea unor asemenea activități. Pentru acest lucru însă trebuie să găsim întotdeauna partenerii necesari. Eu am văzut că foarte multe regiuni spun că există un nivel de excelență în regiunea respectivă, dar nu știu unde uh, trebuie găsiți partenerii cu care ar trebui să, să creeze o colaborare. Și trebuie să ajutăm regiunile respective pentru a găsi acești uh, parteneri. Cred că eu, eu am o imagine bazată pe un triunghi. Sus se află cele mai bune proiecte și apoi trebuie să mergem undeva în jos pentru a da uh, și celorlalți posibilitatea de a ajunge la o creștere economică și la crearea de noi locuri de muncă. Cred că trebuie să accelerăm mai mult acest proces, să nu uh, îl frânăm. Trebuie să folosim mai multe mijloace financiare și, în orice caz, eu sprijin uh, propunerea uh, Comisiei. Vă mulțumesc, domnul Johnson, are cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Aș dori să contribui și eu la această discuție. Unul dintre colegi au pus câteva întrebări. În momentul în care am uh, discutat pentru prima dată aici la Comisie mm, Orizontul 2020, Mie mi s-a părut că sunt prevăzute fonduri suplimentare pentru Institutul European de Inovare și Tehnologie și în urmă cu câteva săptămâni am uh, vizitat uh, Stockholm, am vizitat două, am vizitat două centre, două asemenea centre împreună cu Comisia și mesajul în urma acestei vizită s-a adresat responsabilor din societăți uh, internaționale și aceștia au spus că colaborarea cu aceste centre au fost foarte utilă. Dar au, men- au menționat și alte activități de cercetare, însă cercetarea din uh, centrul respectiv a fost considerată a fi cea mai bună, cea mai flexibilă pentru că a permis participarea societăților internaționale în această cercetare, pentru că după cum am spus în prima discuție, eu am încercat, în urma primei discuții, am încercat să aflu mai multe despre acest domeniu. În plus, cei din uh, centrele respective au spus că pentru ca sectorul uh, de afaceri să se implice, nu, foarte important nu sunt banii, ci au dat uh, exemplul Institutului European de Inovare, și al Centrului de Cunoaștere de și Inovare, care au reprezentat o comuni- comunitate foarte bună, în care s-au putut implica. Ce am vrut să vă spun câteva lucruri despre aceste societăți care au o experiență largă cu programele de cercetare, din programele anterioare de cercetare și cred că este important să ascultăm cele spuse de aceste societăți. Deci eu consider în acest moment că putem continua activitatea Institutului European de Inovare și a Centrelor de Cunoaștere, de cunoaștere și Inovare, însă aș avea și o întrebare pentru Comisie. Există această viziune conform căreia lucrurile pot fi îmbunătățite întotdeauna și aș dori să vă întreb dacă Există un dialog și cu reprezentanții societăților comerciale, cu mediul afacerilor, pentru că mi se pare că există o orientare prea mult pe nordul Europei vis-a-vis -vis de centrele de cunoaștere și mi-aș dori să avem o abordare european, mai largă, europeană în acest punct de vedere. Am discutat uh, de acest lucru și în Parlament și mă întreb dacă se discută acest lucru și în Comisie. Deci dacă se încearcă să se tragă învățămintele în, urm, în urma cooperărilor existente. Vă mulțumesc, doamna Merchis, are cuvântul. Vă mulțumesc, doamna președinte, vă mulțumesc, doamna comisar. Vă mulțumesc pentru prezentarea excelentă și sunt convinsă că dumneavoastră și colegiul de comisar ați încercat să rezolvați multe puncte legate de Institutul European de Inovare și Tehnologie. Problema este că dacă încercați să rezolvați toate problemele, până la urmă s-ar putea să nu rezolvați nimic. Și modul în care ați descris, dumneavoastră ați spus că institutul, acest institut este cel mai bun instrument. Acest lucru mm, pune un semn de întreb, ridică un semn de întrebare Dumneavoastră a spus, într-adevăr, că este vorba de un mare experiment. Este un experiment foarte interesant, pentru că, da, până la urmă, proiectul european este un experiment. Dar nu cred că este un domeniu total nou, pentru că am încercat aceste lucruri și în uh, trecut și acum ar trebui să lansăm vasul, într-adevăr, să vedem dacă va pluti sau nu. Însă, întrebarea pe care a spus-o dumneavoastră este dacă ne dorim să ne asumăm acest uh, risc. Însă, haideți să nu considerăm că acest institut este, uh, reprezintă rezolvarea tuturor problemelor pe care le avem. Pentru că, uh, doamnă comisar, eu sunt uh, dispusă să vin alături de dumneavoastră pe acest vas, să inițiem această călătorie, însă în orice călătorie trebuie să fii foarte înțelept, trebuie să iei decizii înțelepte. Și nu știu dacă acest vas va putea merge, va putea pluti pe mare. Pentru acest lucru trebuie să lărgim impactul uh, centrelor existente, trebuie să reducem sarcina administrativă și trebuie să spun că, în primul rând, îi mulțumesc raportorului pentru colaborarea excelentă pe care am avut-o și sprijin ideea de a avea o alocare mai uh, competitivă a fondurilor către centrele de cunoaștere și inovare. S-a spus de asemenea că este important să existe și centre uh, Um, de dimensiuni uh, mai mici. Și acum alte puncte care mă îngrijorează, pentru că vedem că de obicei, dacă ne dorim să combatem un lucru, atunci creăm o anumită structură. Când vine vorba de combaterea sărăciei sau de includerea inovării sociale, inovarea socială este un aspect orizontal, ar trebui să se regăsească peste tot în crearea locurilor de muncă și în crearea în excelență. Deci eu aș avea o întrebare specifică. Câte centre vor fi uh, complementare cu Institutul European de Inovare și Tehnologie? Am văzut că vă gândiți la organizarea unui centru um, de cunoaștere referitor la materiile prime și doresc să știu cum vor fi implicat mai, implicate mai mult IMM-urile în aceste um, centre. Vă mulțumesc, doamna Carvalho, cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Doresc să mulțumesc și doamnei comisar pentru prezentare. Doresc să mulțumesc și celorlalți raportori și coraportori despre Institutul European de Inovare. Eu nu sunt implicată în acest dos- dosar, ci mă ocup de Orizontul 2020. În această calitate am discutat cu foarte mulți uh, actori și în momentul în care am discutat cu sectorul industrial, îndeosebi cu sectorul, subsectoarele care contribuie mai mult la economia europeană, sectorul de, care produce autoturism, telecomunicații, aeronautică, producție în general. Și dacă întrebați oamenii din aceste sectoare care este obstacolul cel mai mare cu care se confruntă, Răspunsul este că nu au la dispoziție su- suficienți uh, ingin- ingineri, tehnicieni și așa mai departe, specialiști pentru a crește atât cât și-ar, cât și-ar uh, dori. Există asemenea probleme în industria aeronautică și în alte sectoare. În același timp, avem o uh, rată de șomaj mare în Europa, foarte mare, foarte mulți tineri care nu au un uh, loc de muncă și cred că Institutul European de Inovare ar putea fi un model pentru universități, pentru că acestea să se adapteze în sensul pregătirii uh, unor persoane la nivel înalt pentru a răspunde necesităților din partea sectorului industrial. În acest context, cred că Institutul European de Inovare trebuie să ducă la o educație care să ducă la inovare, să combină cercetarea și inovarea pentru a educa persoanele la un nivel cât mai înalt ca să răspundă necesităților uh, societății europene. Tocmai de aceea nu există o deschidere vis-a-vis -vis de toate sectoarele, ci doar uh, pentru sectoarele care sunt importante pentru industria europeană. Dacă există un asemenea tip de educație orientată înspre ocuparea locurilor de muncă, atunci acesta reprezintă un instrument important în orizontul 2020 cred că este diamantul între fondurile europene, tocmai pentru că combină toate aceste trei aspecte. Însă acest instrument trebuie să fie conceput um, în mod adecvat pentru a răspunde, după cum am spus, necesităților uh, industriei europene. Nu trebuie să uităm că care este specificul acestul, uh, acestui uh, institut și sunt dispusă să vă ajut cu orice pot din acest punct de vedere. Vă mulțumesc, domnul Rubiș are cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să vă felicit și eu pentru extinderea acestui program Domnul Barroso și-a asumat uh, această strategie. În, a fost legată, această extindere a fost legată de strategia Lisabona pentru anul 2020, care își propusese ca Europa să devină o zonă bazată pe cunoștință. Însă, pentru a ajunge la această situație, avem nevoie de uh, învățători, de profesori foarte bine pregătiți, de educatori foarte bine pregătiți. Și sarcina principală se leagă nu neapărat de cercetare, ci de uh, disaminarea cunoștințelor care au fost acumulate în programele de cercetare, de inovare. Deci, aceste cunoștințe acumulate trebuie diseminate în societate, trebuie transmise de la grădiniță până la universitate, trebuie transmise în întreprinderi și mai ales în întreprinderile mici și mijlocii. Și aș dori să vă rog, doamnă comisar, ca în momentul în care se va mări acest program, să fie acordată atenția cuvenită transmiterii acestor uh, informații înspre societate. Deci toată această cunoștință trebuie să fie transmisă în sistemul nostru educa- educațional cât mai uh, repede, pentru că aceast- acesta este punctul care vă deosebește pe dumneavoastră de comisarul care este responsabil cu sectorul uh, industrial. Noi avem un obiectiv clar legat de educație. Acesta, educația trebuie să fie punctul central al acestui program și doar ea poate justifica mărirea uh, bugetului. Vă mulțumesc, domnul Langstor, fără mâna. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doamnă președinte. Doamna comisar se ocupă și de multilingvism și aș dori să pun două întrebări. În primul rând, um, este vorba de ceea ce fusese baza multilingvismului, multilingvismului în trecut, uh, limbile clasice. Pentru multe generații, limbile clasice, adică latina și greaca veche, um, erau baza programului educațional la universități și aceste limbi dispar în, uh, în acest moment. Chiar și în uh, Biserica Romano-Catolică, unde se folosește latina, este o să asistăm la un fenomen uh, de barbarizare a ei, uh, cu o pronunție italiană mai degrabă. Deci doresc să întreb ce se întâmplă cu aceste limbi clasice. Apoi, există și limbi care sunt în uh, pericol, un limbi care au o bogată tradiție culturală, dar care acum se află într-o situație dificilă Există limbi în spațiul, uh, în spațiul sârb, există limba idiș care se află pe cale de dispariție în Europa. Și aș dori să vă întreb, doamnă comisar, ce ați putea face pentru a proteja aceste limbi, limbile clasice și cele care se află în pericol în acest moment. Vă mulțumesc pentru această dezbatere foarte bogată. În primul rând, domnul Lambsdorff, vă invit să veniți la mine la birou într-o zi și o să discutăm uh, despre limbile pe cale de dispariție și despre limbile clasice la care ții, eu țin personal foarte mult pentru că subiectul discuției noastre este cu totul altul astăzi. Deci haideți să ne întâlnim la mine la birou. Acum, vorbim despre Institutul European. Mulți dintre dumneavoastră și-au pus problema, între ghilimele, a bugetului excesiv. Vreau să spun că de aceea am avut această perioadă experimentală cu un buget foarte scăzut și sunt de, de acord că 300 de milioane de euro pentru 3 ani este puțin. Dar, în ciuda acestui buget limitat, cred că trebuie să fim mulțumiți cu realizările. Și cred că avem dovezi concrete ale uh, elementelor realizate de aceste trei uh, centre de cunoaștere. Le-am prezentat raportorilor uh, aceste fapte și dacă doriți, le pot pune și dumneavoastră la dispoziție. Sigur că putem să vi le dăm tuturor. Evident, pe bune, dacă vrem să fim serioși și vrem să concurăm la nivel uh, mondial în domeniul inovației, Cred că ceea ce propunem noi este mai puțin decât ar trebui să sperăm să avem. Pentru că ori facem lucrurile serios și sperăm să obținem rezultate concrete, ori nu le mai facem deloc. Asta este părerea mea. Doamna Ford, dacă puteți să-mi dați numele instituției care v-a spus că avem uh, fonduri pe care nu le putem cheltui, vă rog să-mi spuneți. Aș vrea să folosesc acele fonduri ca să compensez, să acopăr găurile care au apărut în 2012. Avem o gaură de 53 de milioane și sunt sigură că această gaură va fi mai mare în 2013. Pentru că ce pot să absorbe acum centrele când s-au dezvoltat și ce le putem noi oferi sunt două chestiuni diferite. E vorba de o diferență de 53 de milioane de euro anul acesta. Și pentru că vrem să fim siguri că banii sunt bine cheltuiți, de aceea aș dori ca toate activitățile din o, Orizont 2020 să aibă acest sistem de monitorizare pe care l-am adoptat pentru Institutul European de inovare și cercetare și tehnologie, mă scuzați. Sistemul de monitorizare are patru niveluri. Nivelul centrurilor, nivelul institutului, nivelul Orizont 2020 și nivelul Europa 2020. Nu dăm banii decât dacă suntem mulțumiți că au îndeplinit ceea ce au promis. Iar în momentul în care vorbim uh, de revizuirea intermediară, suntem foarte serioși. Cineva ne-a întrebat că dacă la această revizuire intermediară un centru va fi oprit din activitate, sigur că va fi oprit. Nu o să ezităm, pentru că nu suntem gata să continuăm să cheltuim bani cu ceva care nu are succes. Ideea menționată de cineva apropo de aceste centre, și anume că ar trebui să avem o instituție. Cred că, de fapt, combinația dintre institut, care este un organism independent, care face procesul de selecție pentru centre, care coordonează activitatea centrelor și care diseminează modelele cele mai bune de guvernanță și de finanțare de la alte centre, și pe de altă parte avem aceste centre care sunt foarte autonome, care își determină propria lor organizare internă, propria lor structură, propriul lor program de lucru și propriile lor metode de lucru, e bine, asta e cea mai bună combinație pe care o putem avea la ora actuală și cred că e un model care în timpul limitat pe l-am pus în aplicare funcționează. Mă scuz, doamna Merkis, dacă vi s-a părut că am sunat cam pompos așa. Dar nu cred că am spus că este cea mai bună unealtă, dar este o unealtă bună, e un instrument bun. Și sunt optimistă, dacă e susținut așa cum trebuie, atunci va deveni un instrument și mai încununat de succes. Multă lume nu știe de existența lui și sunt de acord cu dumneavoastră. Dar pentru a face publicitate unei entități, trebuie să cheltuim bani pentru sporirea activității, pentru publicitate. E vorba exact de genul de activități incluse în regulament. Și de aceea 4% din buget va fi dedicat exact acestor activități de promovare vrem să promovăm ideea institutului, ideea centrelor în toată Europa, în toate regiunile Europei. De exemplu, avem un centru numit Iberia, care e la Barcelona și care deja își răspundește activitatea în toată Spania și în Portugalia. Deci efectul se simte și credem că pro programul de bursă pe care îl propunem e foarte bun, adică un expert care lucrează într-un centru de excelență nu foarte bine cunoscut. El sau ea poate să vină la un centru să activeze acolo și apoi uh, ca cunoașterea lui, expertiza lui să fie dusă înapoi acasă în instituția din care provine, astfel încât să ducă la ridicarea standardelor instituției respective. Sunt de acord cu toți cei care spun că dorim să extindem conceptul de institut la un concept paneuropean european real, pentru că numai atunci vom putea să transformăm acest institut într-un organism com competitiv la nivel mondial. Pentru că, cinstit vorbind, dacă ne gândim ce fac chinezii pentru inovare, ce fac chinezii în antreprenoriat, cred că mă sperii. De aceea spun că dacă uh, dăm un imbold acestor activități, trebuie să facem acest lucru cu seriozitate și prin alocare de bani, altfel nu se poate. Deja centrele și institutul funcționează foarte bine și cu acțiunile Marie Curie bursele Marie Curie sunt cofinanțate de partenerii institutului, de industrie, de autoritățile locale, de autoritățile regionale. Deci se creează o sinergie de care avem nevoie între institut și ceilalți pentru că noi cu toții trebuie să cooperăm. Unul dintre dumneavoastră a spus care este diferența dintre diplomele universitare la diverse universități și diplomele de la Institutul European. E o mare diferență. În primul rând, ca multe alte universități bune, institutul asigură uh, un învățământ științific de înaltă calitate, dar împreună cu o educație antreprenorială foarte bună și mm, programul de tutoriat, programul de antreprenoriat face parte din programa noastră de învățământ. Sunt acolo persoane care îi pregătesc pe tineri cum să abordeze industria, cum să obțină împrumuturi, cum să iasă pe piață și să-și promoveze capacitățile antreprenoriale. Este genul de concepție de care avem nevoie pentru a crea locuri de muncă și pentru a crea creșterea pe care o dorim cu toții. Sunt foarte multe alte lucruri pe care aș dori să le spun, dar cred că vom avea o altă ocazie și în viitor. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenția dumneavoastră. Mulțumesc, doamna comisar. Vă mulțumim pentru răspunsuri, pentru că ați răspuns la invitația noastră. Mulțumim și în numele întregii comisii. Vă mulțumim încă o dată. La revedere!